du personnel et puis des gens qui soutiennent. Ich erkläre die am 14. April 2016. Declar reuniunea suspendată pe data de 14 aprilie 2016 ca fiind reluată. Dragi colegi, dragi colegi, majoritatea dintre noi își aduc aminte ce s-a întâmplat pe data de 26 aprilie 1986. Este o zi pe care nu o uităm mulți dintre noi. În urmă cu 30 de ani, data de 26 aprilie 1986,